Welcome. Bun venit tuturor, vă rugăm să luați loc. În primul rând, bun venit tuturor membrilor din Parlamentul European, bun venit și delegațiilor naționale ce, și toți care reprezintă parlamentele naționale. Bun venit tuturor la această sesiune comună a grupului mixt de control parlamentar specializat. Vă urez un călduros bun venit, urez bun venit și doamnei Talvitie, care reprezintă președinția finlandeză la președinția rotativă a Uniunii Europene pentru semestrul în curs. Această sesiune urmează să fie prezidată de amândoi în comun. Așa că e o plăcere și o onoare să vă avem alături de noi la aceasta a cincea reuniune a grupului mixt de control parlamentar specializat între Europol. O importantă agenție europeană, agenție Europeană pentru Cooperare Poliționească în domeniul securității. 64 de parlamente naționale sunt reprezentate astăzi aici, nu îmi cer scuze, 64 europarlamentari care reprezintă 36 de camere din 26 de state membre. Securitatea va fi subiectul principal de discutat, securitatea cetățenilor europeni. S-au făcut multe progrese în ultimii ani în domeniul securității și justiției, odată cu intrarea în vigoare a tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, o componentă importantă a tratatului de la Lisabona. A fost crescut rolul Europol în cooperarea polițienească. Autoritățile de poliție și alte servicii de aplicare a legii care cooperează, cooperează pentru a combate infracționalitatea gravă care afectează două sau mai multe state membre, terorismul și tipuri de infracțiuni care afectează interesul comun. Acest grup mixt este cel care trebuie să facă această supraveghere parlamentară pentru Europol. Așa că nu putem decât să ne bucurăm că există acum acest organism care a fost fondat în colaborare cu dumneavoastră și cu președințiile trecute și actuale la Uniunea Europeană, astfel încât să ne asigurăm că există o supraveghere aprofundată a Europol. Programul este foarte încărcat, așa dacă trebuie să ținem cont de timp pentru următoarele două zile. Acum avem această sesiune de după amiază, iar mâine vom avea sesiunea numărul 2. Această sesiune e împărțită în trei părți. Vom începe cu prima parte după prima parte vom face o pauză de cafea și apoi în partea a doua vom discuta amendamentele, iar în a treia sesiune vom avea o ultimă discuție la care va participa profesorul Pellegrini și de asemenea reprezentantul Autorității Europene de Protecție a Datelor. Vă rog să țineți cont de faptul că va exista suficient timp pentru discuții, așa cum se întâmplă de obicei la reuniuni parlamentare. Aici, în Parlamentul European, vom avea și o rundă de discuții, vă vom da cuvântul, vor interveni pe rând membrii ai Parlamentului European, membrii ai Parlamentelor Naționale și vă rog să țineți întotdeauna cont de timpul care v-a fost acordat, astfel încât să putem să parcurgem întregul program. Astăzi, așa cum vă spuneam, avem aceste prime runde de discuții și apoi o prezentare din partea reprezentantului la Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, domnul Vivierovski și domnul profesor Pellegrini. Însă vom începe cu directorul executiv Europol, care e alături de noi acum la prezidiu. Bun venit, doamnă de Bol. Și mai avem și președintele Consiliului de Administrație la Europol, domnul Lință. Și apoi vom avea și un discurs pe care îl va face comisarul pentru securitate, comisarul Julian King, care se apropie acum de sfârșitul mandatului său de 5 ani ca membru al Comisiei. Dumnealui și noi, Parlamentul European, vom organiza o recepție după această sesiune de astăzi, adică în această seară. Ne vom întâlni și vom avea timp să discutăm și să sărbătorim. voi atrage atenția delegațiilor la o serie de amendamente care au de-a face cu, pre, cu prezența Danemarcei la grupul mixt. Troica prezidențială și colegii noștri danezi ne propun să adoptăm aceste amendamente Troica astăzi a organizat o reuniune pregătitoare pentru că a existat o solicitare specifică și ca excepție și delegația germană a fost invitată pentru unul dintre punctele de pe ordinea de zi, pentru că Germania va fi următoarea președinție după Troica actuală. România, fosta președinție, va face parte din ea, apoi Finlanda, președinția actuală și Croația, care urmează. Colega mea, doamna Talvitie, este cea care vă va spune ce s-a întâmplat la această reuniune. Așa că acum îi voi da cuvântul co-președintei și doamnei Marii Lina Talvitie, care e șeful delegației Parlamentului în cadrul grupului mix de control parlamentar. Bun venit! Mulțumesc, domnule președinte Lopez Aguilar, vă mulțumesc pentru cuvintele rostite și permiteți-mi acum să trec la limba mea maternă. Hyvät kansallisten parlamenttien ja Euroopan Stimați reprezentanți ai parlamentelor naționale, reprezentanți ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, Aș dori să vă urez tuturor bun venit. Bun venit aici, la acest grup mix de control parlamentar specializat. E cea de-a cincea reuniune. e ceva ce facem împreună cu Parlamentul European și cu Parlamentul finlandez. Pregătirile au mers foarte bine. De când s-a fondat Europol, există această nevoie de colaborare în lupta împotriva criminalității. Regulamentul a intrat în vigoare deja de o vreme și avem acum o consolidare pentru autoritățile naționale de punere în aplicare a legii. Intervine aici și combaterea terorismului și organizarea anchetelor. Există anumite sarcini de formare pe care le-a preluat Europolul acum. Ne dorim să existe un schimb de informații îmbunătățit între statele membre și Europol și, bineînțeles, să se țină cont de protecția datelor. Controlul parlamentar al Europol și faptul că parlamentele pot să obțină informații. Acestea au fost aspectele principale. În acest scop organizăm aceste reuniuni ale grupului mix, de aceea ne aflăm și astăzi aici și ne vom întâlni și mâine. Stimați colegi, stimate colege, Puterea Europei se bazează pe valorile noastre comune și pe unitate. Pentru un singur stat ar fi aproape imposibil să lupte singur împotriva criminalității organizate transfrontaliere. Doar împreună putem să o facem. Europol, Europolul le pune la dispoziție statelor membre informații, capacități și posibilitatea de a acționa. Pentru un stat singur nu ar putea fi posibil să aibă acces la asemenea resurse. În același timp, este important să ne asigurăm că Europolul are suficiente resurse pentru a-și îndeplini sarcinile. Această colaborare în cadrul Europol pentru a combate criminalitatea organizată e deosebit de importantă pentru fiecare dintre noi, indiferent de statul în care trăim. Așa că eu sper că acest dialog să fie unul foarte bun în ceea ce privește acțiunile comune de viitor. Și acum voi trece la limba engleză. La această reuniune a Troicii. Vă voi da câteva informații despre ce s-a discutat în grupul mix cu președinții Troicii, o reuniune care a avut loc în această dimineață. La această reuniune am discutat următoarele puncte. Proiect de ordine de zi pentru reuniunea grupului mix de control parlamentar specializat, apoi rezultatele grupului de lucru cu participarea Danemarcei, numirea reprezentantului grupului mix care să participe ca observator la reuniunile Consiliului de Administrație Europol, amendamentele la regulamentul de procedură, contribuții în scris și întrebări în scris. Am mai avut și un schimb de opinii cu șeful delegației Bundestagului german, pentru ca Germania să facă parte, pentru că Germania va face parte din Troica semestrul viitor. Regulamentul de procedură pentru grupul mix prevede posibilitatea ca membrii să trimită întrebări scrise sau orale spre Europol. De la ultima noastră reuniune am primit o întrebare din partea unui membru și pentru răspuns s-a prevăzut un timp de șase săptămâni. Răspunsul din partea Europol s-a primit vineri și a fost trimis membrilor și delegaților naționale. De la ultima noastră reuniune, Existau întrebări care au fost transmise înainte de cealaltă reuniune a grupului mix de control parlamentar. Aici s-au primit răspunsuri de la Europol și aceste răspunsuri au fost transmise delegaților. Adoptarea ordinii de zi pentru a cincea reuniune a grupului mixt. Stimați membri, Ați primit fiecare dintre dumneavoastră acest proiect de ordine de zi, proiect de ordine de zi care a fost aprobat de președinții Troicăi. Are cineva observații? Dacă nu există niciun fel de observații, adoptăm ordinea de zi. Începutul sesiunii plenare Stimați colegi, haideți să începem sesiunea plenară pentru cea de-a cincea reuniune a grupului nostru mixt și să trecem la primul punct pe care îl avem pe ordinea de zi, o raportare a activităților Europol din martie până în septembrie în acest an și apoi programarea pentru 2020-2022 programul. Înainte să începem cu reuniunea, vă voi spune câteva aspecte de ordin practic. Există servicii de interpretariat în toate limbile, cu excepția irlandezei, și vă rog să citiți instrucțiunile pe care le aveți pe masă. Acolo veți vedea cum puteți să intrați și pe rețeaua de internet. Conferința noastră este transmisă pe internet, în direct, pe pagina Parlamentului European și vă urez tuturor o sesiune de lucru foarte bună. Mulțumim foarte mult, doamnă Talvitie. Dumneavoastră prezidați împreună cu mine această reuniune a grupului mixt. Haideți să trecem acum la punctele de pe ordinea noastră de zi încărcată, încărcată pentru următoarele două zile. Și vom începe acum cu o prezentare pe care o va face acum doamna Caterin de Bol, director executiv al Europol. Dumnezeu ne va prezenta activitățile Europol din martie 2019 până în septembrie 2019, apoi ne va spune câte ceva despre provocările de viitor și tot ce ține de buget. Articolul 51 din regulamentul Europol și acea programare multianuală Europol pentru 2020-2022. Această strategie a fost aprobată de Consiliul de Administrație Europol în 2018, ținându-se cont de solicitările făcute de Parlamentul European și anume de a crește schimbul de informații și a ajuta Europolul, astfel încât Europolul să devină un hub în ceea ce privește informații criminalistice în Uniunea Europeană. Vom avea acum un... Am avut un prim schimb de opinii la reuniunea din București din februarie în acest an. Să vă spun câte ceva despre organizarea dezbaterii. Cei care ați mai participat la asemenea conferințe care se organizează aici în Parlamentul European, cu siguranță știți că vom organiza o rundă de, de întrebări și răspunsuri. La fiecare dintre runde vor interveni doi membri din partea Parlamentelor Naționale, și un europarlamentar, un membru al Parlamentului European, va primi cuvântul la fiecare dintre rundele de întrebări și răspunsuri. Dacă doriți să participați la dezbatere, atunci vă rog să ne transmiteți la prezidiu formularele pe care le aveți în fața dumneavoastră. Veți primi aceste formulare unde trebuie să completați numele, funcția și veți primi timp de vorbire. În această manieră se vor desfășura lucrurile. Doi membri din parlamentele naționale și un membru al Parlamentului European în fiecare rundă astfel încât să putem trata întreaga, întregul program care e încărcat pentru această după-amiază și cele trei părți. Să știți că va trebui să utilizăm foarte bine timpul de vorbire. Ar trebui să vă limitați la două minute fiecare dintre dumneavoastră, astfel încât persoana de la podium care urmează să vă răspundă la întrebări să poată să o facă, să aibă un timp suficient pentru a oferi răspunsuri la întrebările adresate și să ne asigurăm că participă cât mai multă lume. Așa că vă rog să ne ajutați, astfel încât să putem încheia cu bine această reuniune. Să începem acum cu prezentarea doamnei de Bol, care este director executiv al Europol. Bun venit din nou în Parlamentul European la acest tip de reuniune comună. Aveți cuvântul pentru următoarele 15 minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentelor Naționale ale Uniunii Europene, domnule Juan Fernando López Aguilar. Doamna Marilena Talviti, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Este o onoare pentru mine să particip la această reuniune a grupului dumneavoastră de lucru. Vreau să vă informez în legătură cu ultimele evoluții legate de programul multianual al Europol pentru până în 2022, precum și comentariile pe marginea contribuțiilor scrise pe care le-am primit până în prezent. Vă voi oferi câteva informații de actualizare operațională de la ultima reuniune din București. În ceea ce privește documentul mult de programare multianuală până în 2022, poate vă aduceți aminte că la ultima noastră reuniune v-am oferit o imagine de ansamblu. Am prezentat atunci o strategie a Europol adoptată și susținută de uh, Consiliul de Administrație al Europol, constând din uh, reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei Europene. Strategia 2020 Plus este baza pentru documentele de programare multianuală ale Europol. Și cred că uh, este o bună ocazie de a vă prezenta conținutul acestui document în mare și de a vă informa în legătură cu ultimele evoluții legate de punerea în aplicare a strategiei Europol. Următoarele priorități există acolo în acest document. Europol se va folosi de plin de informațiile de care dispune pentru o rețea extinsă de parteneri. Vrem să fim, așa cum spunea și președintele, copreședintele acestui uh, grup, uh, vrem să fim un hub de informații și să strângem informații pe care, între care să stabilim și legături. În al doilea rând, trebuie să fim vioi, flexibili și să oferim un sprijin operativ real statelor membre ale Uniunii Europene. Așadar, ne vom concentra pe cazurile de priorită, cu prioritate, care reprezintă ținte cu plus valoare reală în Uniunea Europeană. Trebuie să fim atenți la infractorii cei mai sofisticați și cei mai periculoși și să venim cu sprijin în favoarea acestor uh, investigații cu echipe multidisciplinare. De asemenea, trebuie să fim o platformă pentru soluțiile din domeniul polițienesc și, în al patrulea rând, să fim un hub de inovare și și cercetare. Europol trebuie să fie un agent al inovării. Punerea în aplicare a strategiei 2020 plus se traduce, din punct de vedere operativ, într-o organizație care se concentrează mai mult pe amenințările la adresa securității. În 2019 ne-am concentrat asupra unor ajustări operaționale, am vrut să creăm sinergii și ne-am concentrat pe uh, ajustarea resurselor astfel încât ele să răspundă domeniilor prioritare. Concret există un task force de analiză, un altul care se ocupă de crearea noului centru de infracțiuni uh, uh internaționale și crearea unui uh, board pentru uh, gestionarea programelor. De asemenea, ne vom concentra pe o analiză a capabilităților analitice. În câteva zile vom lansa o platformă de analiză online. Am primit un raport extrem de, o reacție extrem de entuziastă din partea a peste 800 de analiști din statele membre ale Uniunii Europene care și-au manifestat disponibilitatea de a se conecta la această platformă și de a partaja cunoștințe cu informații, uh, expertiză și instrumente. După cum spuneam, s-a creat această, acest task force pentru uh, noul centru de criminal, uh, criminalitate economică și organizată și vrem să venim în sprijinul statelor membre în lupta împotriva infracțiunilor economice și financiare, inclusiv corupția. Avem așadar o viziune comună și un domeniu comun de aplicare la nivelul Europol. Proiectul de inovare se va concentra pe cartografiere, pe stabilirea peisajului infracțional în Uniunea Europeană din punctul de vedere deci al autorităților de aplicare a legii pe o strategie în materie de inovare și pe o structură de administrare a inovării care să asigure că inovarea va face parte integrantă din viitorul organizației noastre. Sunt doar câteva imagi câteva uh, elemente pe care le avem în vedere în programarea 2020 plus și ne propunem să întărim și mai mult cele, cele trei centre uh, operaționale de criminalitate cibernetică, de combaterea terorismului și care, centru care se ocupă de criminalitatea gravă și organizată. De exemplu, Europol ar vrea să-și sporească eforturile de combatere a traficului de droguri, uh, demantelând conținutul terorist online și uh, salvându-i pe copii de la abuz și exploatare sexuală. De asemenea, aceasta este o strategie, cum spuneam mai devreme, pentru 2020 și mai departe. Un plan ambițios însă investiția în Europol este investi, înseamnă a investi în a uh, ajuta autoritățile de aplicare a legii din întreaga Uniune Europeană, ceea ce mă aduce la următorul punct. Resursele umane și financiare adecvate pentru agenția noastră. Aceste, aceste resurse sunt vitale pentru a ne asigura că putem oferi plus valoare și servicii adecvate și mai bune. Europol are nevoie de un buget sustenabil care să conțină un buget suficient și pentru investițiile pe termen lung, alături de bugetul necesar pentru operațiunile curente. Trebuie să reflectăm așadar în acest buget cererea sporită precum și uh, comunitatea în creștere de utilizatori ai serviciilor Europol, precum și amenințările grave la adresa securității și dezvoltarea continuă a mediului tehnologic. Aș dori să mulțumesc JPSG pentru sprijinul dumneavoastră în cursul negocierilor pentru bugetul pentru 2020, cât și pentru sprijinul acordat pentru cadrul 2021-2027 CFM. Salut! punctul de vedere al uh, Comisiei Libe, care susține de plin solicitările Europol pentru 2020. Ce înseamnă acest lucru? 173,6 de milioane de euro și 76 de persoane suplimentare în personalul nostru. Sper ca uh, statele membre să confirme această poziție. Chiar dacă rezultatul final nu se știe deocamdată în materie bugetară, ajutorul dumneavoastră, sprijinul dumneavoastră arată că putem avea același tip de viziune în sprijinul Europol și pentru sprijinul pe care Europol trebuie să-l acorde statelor membre. Va trebui să ne stabilim resursele pentru perioada 2021-2027. Actuala propunere prevede niște tăieri majore din bugetul Europol. De exemplu, potrivit estimării actuale în 2021, s-ar tăia bugetul Europol cu peste 10% față de actualul buget uh, executat de Europol. Ne apropiem de etapele finale ale negocierilor pe marginea CFM, a cadrului financiar multianual, și ne așteptăm la un rezultat concret de pe urma acestor negocieri până la sfârșitul anului. Sper așadar ca guvernele naționale să, înțeleg, să înțeleagă importanța bugetului pentru uh, Europol și să îl aducă în conformitate cu așteptările uh, operaționale și politice. Apoi, în ceea ce privește contribuția și interesul și comentariile delegației cipriote. Europol uh, desfășoară în prezent 2 trei ofițeri în, în Cipru. Până în aprilie 2019, Europol a susținut uh, operațiunile autorităților de aplicare a legii din Cipru cu verificări suplimentare în Cipru. Uh, ofițerii Europol au lucrat în cadrul divizi- uh, unei diviziuni a Poliției Naționale pe teritoriul Republicii Cipru, așa cum uh, au solicitat autoritățile naționale competente. Cooperarea dintre ofițerii Europol și autoritățile Europol s-a dovedit eficientă cu un schimb sănătos de informații între autoritățile cipriote de resort și Europol. În ceea ce privește decriptarea și criptomonedele, acesta reprezintă o prioritate datorită Comisiei Europene. Am reușit să stabilim o platformă de decriptare cu ajutorul Centrului Comun de Cercetare. Cât privește criptomonedele, Europol se, se străduiește să devină mai eficient și să avanseze mai rapid în aceste domenii cu resursele limitate de care beneficiază. Este un lucru foarte important în comunitatea noastră de aplicare a legii din Uniunea Europeană. Și acum în ce privește activitățile operative. O să vă ofer o uh, informare la zi cu privire la criminalitatea cibernetică, structura grupurilor de criminalitate organizată, spălarea banilor, sexual și pornografia infantilă. În domeniul criminalității cibernetice, în prezent, avem amenințări majore în atacurile cibernetice prin care se cer bani la schimb. Um, există adevărate familii de astfel de infractori care uh, țintesc uh, întreprinderi cerând până la uh, un milion de euro răscumpărare. Operațiunea pe care o susținem în prezent se leagă de uh, o astfel de familie de uh, solicitanți de răscumpărare care atacă întreprinderi din diferite, din diferite state membre. Există un task force dedicat uh, combaterii acestor uh, solicitanți de uh, răscumpărare. Apoi, uh, Dark Web. Avem, de asemenea, un uh, task force care, la care participă și uh, reprezentanții statelor membre. Din 273 de ținte menționate inițial, Europol a lucrat la 196 dintre acestea în timpul zilelor de acțiune ale acestor patruli, patrule sau ne-am ocupat de combaterea uh, criminalității organizate, cu trafic de droguri, cu arme și așa mai departe. Care sunt principalele probleme legate de criminalitatea organizată în Europa? Aceste grupări sunt implicate în uh, activități antreprenoriale infracționale, dau dovadă de multă flexibilitate, sunt foarte adaptabile în funcție de ce oportunități apar și de cum se schimbă mediul. Utilizarea violenței fizice a sporit major, mai ales în ceea ce privește traficul de droguri sau criminalitatea în materie de proprietate. Organizarea este o chestiune majoră la nivelul de vârf al acestor grupări. Ele se infiltrează în sectorul public și în sectorul privat, în organizații din sectoarele public și privat, folosindu-se de mită, de conflictul de interese, de intimidare și așa mai departe. Majoritatea acestor persoane implicate în uh, criminalitatea organizată din uh, uh, Uniunea Europeană rămân în continuare resortisanți cetățeni europeni, cam 65%. Structura însă e foarte diversificată, majoritatea sunt organizate de sus în jos, sunt foarte multe infracțiuni care se realizează chiar de către adevărate corporații infracționale, folosindu-se de uh, o serie întreagă de procedee pentru a fura mărfuri. De exemplu, operațiunea Icebreaker este un exemplu. Ea s-a desfășurat pe durata 2 ani, a implicat mai multe state membre, Lituania, Polonia, Spania și Regatul Unit. S-a efectuat cu sprijinul Europol și Eurojust. Est- profitul estimat al infra- a organizației infracționale în ultimii doi ani a fost de 603 milioane de euro. Patru grupări infracționale au fost implicate în uh, trafic cu droguri și țigarete, în asasinări, în spălare de bani și în tot felul de activități de contrabandă. Sunt rețele de asemenea, rețele care uh, conțin un număr mare de persoane. O, o altă operațiune s-a desfășurat de-a lungul anului 2019. 22 de persoane au fost arestate și s-a, uh, poliția a confiscat o cantitate foarte mare de bani. De asemenea, această ultimă organizație a uh, traficat cocaină din, uh, co din, Africa de, din America de Sud către România. Cât privește spălarea de bani, o amenințare majoră în ce privește spălarea de bani o reprezintă banii lichizi. Uh, profiturile din această activitate au devenit un adevărat serviciu în uh, domeniul crimei. Se folosesc însă și uh, Bitcoin, de exemplu, și alte monede, criptomonede, care sunt, uh, uh fac obiectul unor operațiuni în creștere. Apoi, pornografia infantilă pe internet rămâne o amenințare infracțională foarte mare. Numărul de copii care au făcut obiectul acestor infracționalități, așa cum s-a raportat de către centrele, centrele din, uh, uh, de, de protecție a copilului, este de 272.000. Și ne așteptăm ca această cifră să se dubleze Anul acesta am uh, găzduit uh, a șasea, al șaselea task force de identificare a victimelor, la care au participat 34 de victime din 24 uh, de țări și 29 de agenții. Încercăm să ne sporim eforturile de identificare a victimelor. Aș dori de asemenea să mă refer pe scurt la viitoarele amenințări pe care le identificăm noi din perspectiva Europol. Mai întâi în ce privește criminalitatea gravă și organizată, aceasta este o amenințare majoră la adresa Uniunii Europene și a cetățenilor săi, cu un impact din ce în ce mai puternic asistăm la o creștere a violențelor care se, sunt și uh, lupte între, între ganguri, între grupări infracționale. S-au întâmplat astfel de violențe, de exemplu, în Amsterdam și uh, violențele ar putea să crească. În ultimele săptămâni am asistat de asemenea la o creștere la număr, a numărului de migranți care sosesc la granițele Uniunii Europene. Potrivit experienței noastre, acest lucru duce adesea la contrabanda cu, la, la traficarea migranților și, pe lângă această, acest fenomen, și la traficul cu documente false de identitate. Apoi, utilizarea Uh, rețelelor sociale de către teroriști și grupările organizate, care știu foarte bine cum să se folosească de rețelele de uh, socializare. Pe lângă acest fenomen, asistăm și la o dezvoltare a darknetului. Vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați pus la dispoziție pentru a vă oferi această imagine succintă de ansamblu a problemei. Mulțumesc foarte mult, doamnă de Băl, și acum vă propun să începem dezbaterea. Vă reamintesc că aveți aici niște cartele pentru fiecare parte a sesiunii și vă rog să le completați dacă doriți să vă înscrieți la cuvânt, scriindu-vă clar numele ca să putem să vă identificăm pe aceia dintre dumneavoastră care doresc să intervină. Bun. Am primit deja contribuții scrise din partea a două delegații înainte de această reuniune cu privire la principalul subiect de pe ordinea de zi. Și vom începe prin a da cuvântul pentru această contribuție scrisă unui număr de două delegații naționale, Bundestagul German și Parlamentul Ciprului. Începem cu Bundes- reprezentantul Bundestagului German, doamna Suzanne Mittag. Președinta delegației Bundestagului German, care are cuvântul pentru următoarele câteva minute. Vă rog. Dacă e de față, da? Bun, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Și înainte de toate, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea foarte detaliată a doamnei Bol. Pe noi ne îngrijorează bugetul, deoarece multe din uh, sarcinile pe care le-am stabilit și care sunt absolut necesare în spațiul european trebuie să fie sprijinite prin uh, fonduri uh, suficiente și deja bugetul pentru 2020 are sub 20 de milioane necesare, deci are, um, este sub pragul necesar cu 20 de milioane. În plus, în urma inițiativei Comisiei se solicită reducerea masivă de posturi la Europol și trebuie să ne întrebăm cu toții dacă nu putem face ceva pentru a asigura bugetul acesta, pentru că Europolul nu poate să-și asume sarcinile încredințate cu bugetul actual, mai ales având în vedere cât de importante sunt aceste sarcini, vedem uh, posibilitatea îndeplinirii acestora extrem de periclitată dacă bugetul nu este articulat în consecință. Mulțumesc foarte mult. Acum am să-i dau cuvântul domnului Demetris Demetriu, reprezentantul delegației Ciprului. Vă rog. Intervenție din sală fără microfon. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor copreședinți, domnule director general, doamnă director general, în calitate de reprezentant al delegației Ciprului, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile referitor la poziția înscris pe care v-am trimis-o. De asemenea, aș dori să scot în evidență faptul că în este foarte important uh, să organizăm vizite la nivel instituțional. Am avut ocazia vinerea trecută să ne întâlnim cu echipa cipriotă și să vedem cu proprii ochi uh, treaba excelentă pe care o fac. Vreau totuși să atrag atenția asupra unei situații care mă neliniștește. Cipru este un stat membru al Uniunii Europene, dar este în același timp o țară care în ultimii ani um, s-a văzut confruntată cu cel mai mare număr de migranți și nu întâmplători, deoarece teritoriile ocupate nu se află sub controlul nostru și din cauza deciziilor strategice ale Turciei. Cred că sunteți eh, cu toții conștienți de faptul că migranții sunt eh, urcați în avion, sunt trimiși eh, la aeroportul din partea ocupată a Nicosiei, după care, traversând zona ONU, ajung în spațiile libere, cu alte cuvinte, teritoriul Republicii Cipru și solicită azil este o problemă gravă. Aș vrea să știu dacă vă îngrijorează și aș vrea să știu dacă cu ajutorul ofițerilor detașați în Cipru puteți face ceva. Vreau să vă reamintesc că participarea Cipru este foarte importantă și problema cu care se confruntă Cipru de asemenea. Și aș vrea să știu dacă eu Europol poate face ceva aici. Vă mulțumesc, domnule Dimitriu. Acum uh, dau cuvântul acelor membri care și-au manifestat interesul și care dor să participe la această parte a discuției. Ar fi bine să începem. După cum vă spuneam, voi acorda maxim două minute pentru fiecare persoană care a cuvântul, doi membri ai Parlamentelor Naționale, după care un eurodeputat, după care o primă rundă de răspunsuri din partea doamnei de Bol. Începem cu domnul Chelețis. Domnule Chelețis, vă rog, de la reprezentanța Elena. Domnule Chelețis, sunteți aici? Bună seara tuturor, vă mulțumesc. Domnule copreședinte și doamnă copreședintă, eu fac parte din Parlamentul Elan, Elen, îmi cer scuze, reprezint regiunea Evros, reprezint, bineînțeles, această regiune în Parlamentul Elen. Regiunea Evros împărtășește frontiera terestră și maritimă cu Turcia. Recent, doamna de Bol a vizitat regiunea noastră primăvara trecută, a venit personal și a putut vedea problemele cu care ne confruntăm când vine vorba de fluxurile migratorii din Turcia. În ultimele zile problema s-a agravat se înregistrează tot mai multe sosiri. La momentul vizitei doamnei de Bol, am vorbit de posibilitatea de a detașa ofițeri în regiunea Evros. Aș vrea să știu în ce măsură s-au înregistrat progrese cu această inițiativă. Va detașa Europolul ofițeri în regiunea Evros? Acum, Aș vrea să știu de asemenea dacă s-au înregistrat evoluții în ceea ce privește acordul Europol-Turcia privind um, cooperarea în domeniul furnizării de informații legate de migrație și de delictele pe care le urmărește Europolul. Mulțumesc, domnule Kelețis. Am să dau cuvântul acum doamnei Strungsvist din uh, delegația suedeză. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Înainte de toate, dați-mi voie să mulțumesc din suflet Europolului și angajaților săi au colaborat îndeaproape cu autoritățile suedeze. E vorba de faptul că reprezentanții ai delegației suedeze au avut posibilitatea de a vizita Europolul și cred că și alte delegații ar trebui să facă acest lucru pentru că în acest fel putem înțelege mult mai bine activitatea Europol și putem identifica cum se poate îmbunătăți cooperarea între Europol și autoritățile naționale. Mă uh, refer la acest document de program pentru 2020 și 2022. Deja ați făcut trimiteri la viitorul program și este important să, credem, să creăm o legătură cu strategia Europol 2020+. Plus. Mă gândesc că mai ales în ceea ce privește coordonarea și prioritățile fixate, ca obiectivele să fie adaptate la prioritățile amintite în strategia 2020+. Plus. Important, de asemenea, este să ne gândim cum va putea Europol să-și realizeze sarcinile. Europol trebuie să coopereze și cu PESC. Este important să se consolideze cooperarea în anumite domenii în mod deosebit. Cred că ar putea să dea bune rezultate. Întrebarea e cum se poate dezvolta ulterior Europolul. Trebuie să ne gândim dacă această coordonare poate fi consolidată astfel încât Europolul poate fi implicat mai mult. De asemenea, important este să ne gândim cum vom reacționa și la provocările viitoare. Pentru noi este important, mai ales pentru delegația suedeză. Mulțumesc acum, în calitate de reprezentant al Parlamentului European, are cuvântul domnul Sarsalejos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, doamna director, directoare de bol, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru disponibilitatea de a coopera cu Parlamentul mereu și atenția pe care o acordați acestei relații rodnică din ambele sensuri. După cum bine știți, Parlamentul European și-a arătat interesul uh, pentru a consolida Europol și activitatea acestuia, lucru care s-a văzut reflectat foarte clar în uh, poziția pe care Parlamentul a adoptat-o referitor la finanțarea Europol, la care ați făcut deja trimitere. Știm cu toții că vor exista tot mai multe solicitări adresate Europol, acestea nu vor scădea, numărul lor nu va scădea și cât de Um, și o activitate eficace a Europol este în interesul tuturor cetățenilor. Iată de ce este îngrijorător uh, să vedem uh, propunerile de tăieri bugetare, lucru care credem că avea un impact negativ asupra activității Europol. Iată de ce doresc să profit de acest context, de activitatea grupului nostru la care participă și parlamentele naționale pentru a putea transmite guvernelor naționale acest mesaj. Doamnă director, eu aș vrea să faceți un pas suplimentar și să ne spuneți în uh, cel mai rău caz, din punct de vedere bugetar, care ar fi impactul asupra structurii și activităților Europol, care ar fi um, aspectele care s-ar vedea cel mai greu lovite de această lipsă de resurse. Mulțumesc, domnule Sarsalejos. Acum, doamnă De Bol, dacă sunteți de acord, având în vedere că mai avem o listă destul de lungă de deputați care doresc să ia cuvântul, vă propun să ascultăm toate întrebările, după care puteți răspunde, mai ales ținând cont de faptul că timpul alocat pentru această primă, primul bloc de discuție este până la 3 și jumătate, 15-30 așadar. Și avem deja alături de noi invitații pentru următorul uh, grup de discuție, așa că acum am să dau timpul, um, posibilitatea de a interveni, după cum spuneam, uh, de fiecare dată doi deputați naționali și un eurodeputat. Trecem acum la doamna Conway din Irlanda. Nu, nu, îmi cer scuze. Nu, nu, e vorba de un eurodeputat. Trecem la domnul O'Callaghan din Irlanda. Domnule O'Callaghan, sper că am pronunțat numele așa cum trebuie, spune domnul președinte. Îmi cer scuze și vă mulțumesc pentru înțelegere. Intervenție fără microfon din sală. Microfonul, da, e important pentru interpreți. Doamnă director executiv, nu am observat în raportul dumneavoastră vreo trimitere la Brexit. Fi, nici în adresa Europol, nici măcar în intervalul uh, martie-septembrie sau programul 2020-2022. Având în vedere că mai avem vreo 5 săptămâni până la posibilă plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană, aș vrea să vă rog să ne spuneți cum stau lucrurile cu pregătirea Europol în vederea acestei viitoare noi relații, indiferent de cum va pleca Marea Britanie. Serviciile de poliție din Republica Irlanda doresc să asigure continuitatea serviciilor în cadrul structurii Europol și ar vrea să știe cum să se pregătească în vederea continuării relației cu partenerilor din Irlanda de Nord dacă această regiune ar ajunge să fie în afara familiei europene sau familiei Europol pentru a fi mai concreți. Ne puteți spune care sunt măsurile concrete care s-au luat în vederea acestor uh, realități deosebit de serioase? Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Lanet din Estonia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Stimată doamnă de bol, înainte de toate dați-mi voie să vă mulțumesc pentru discursul dumneavoastră excelent. Ați uh, scos în evidență cât de important este Europolul când vine vorba de strângerea de informații, Ați vorbit de asemenea de tranziția de la colectarea datelor la colectarea informațiilor și nu aș putea să fiu mai mult de acord cu dumneavoastră. În uh, activitatea mea de 20 de ani în serviciu de poliție, informațiile joacă un rol crucial, mai ales dacă vorbim uh, de anchetarea delictelor grave. Din păcate, știm că există în continuare state membre care nu fac investițiile necesare și suficiente în ce privește accesul la bazele de date Europol. Bineînțeles, depinde de fiecare stat membru, însă foarte mult depinde și de Europol. Ce vrea Europol? Ce s-ar putea face așadar, după părerea dumneavoastră, de către Europol pentru ca statele membre să aducă în mod activ informații la baza de date a Europol? Domnul Vidanov, din partea Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă de Bol, pentru această prezentare amănunțită și informativă. Câteva întrebări. Pe mine mă interesează cooperarea între Europol și țările terțe. Ați putea să ne arătați care sunt principalele posibilități pe această cale, mai ales în ce privește participarea regiunii Balcanilor este de mare interes pentru mine, pentru că nu sunt doar reprezentantul Bulgariei, ci pentru mine este foarte important, mai ales având în vedere poziția geostrategică a acestor țări. Dacă țineți bine minte, cooperarea cu regiunea Balcanilor a fost foarte importantă, mai ales în momentul apogeului crizei migratorii. Mulțumesc, doamna Conway din Irlanda. De fapt, e domnul Conway. <laughs> Președintele își cere scuze. Da, vă mulțumesc, nicio problemă. Bună ziua tuturor! Am participat uh, la mai multe întâlniri uh, ale grupului Mix și doamna de Bol Cred că își va aminti că am vorbit pe îndelete și acum uh, continui cele spuse de colegul meu mai devreme. Am vorbit pe îndelete despre Brexit și amenințarea pe care o reprezintă Brexit pentru țara noastră. Această amenințare tot mai concretă a Brexit și ce înseamnă la nivelul securității. Doamna de Bol uh, își amintește că i-am cerut să vină la Dublin și să vorbească cu comisia noastră am făcut un schimb de număr de telefon după întâlnirea de la București. Doamne, biroul doamnei de bol nici măcar nu a trimis o confirmare că ar fi primit e din partea noastră. Mi se pare sincer o lipsă de respect, pentru că, din câte am înțeles, acest grup mix ar trebui să fie un grup de control și supraveghere al Europol. Așa că nu pot decât să-mi repet solicitarea ca doamna de bol să vină în Irlanda, la Dublin, și eh, să abordeze toate aceste aspecte de maximă urgență ce țin de Brexit. Mulțumesc. Domnul Ketiros din Cipru. Bună ziua, Domnule președinte, doamnă de bol, aș dori să discut despre un subiect care e legat de criminalitatea organizată și traficul cu stupefiante. Există acum noi stupefiante care sunt traficate. În Cipru putem să anunțăm un un deces la o ceremonie religioasă unde s-au folosit asemenea substanțe cineva din Columbia a venit în Uniunea Europeană cu aceste substanțe, prin Europa Centrală, se pare. Potrivit schimbului de informații pe care l-am avut cu Europolul, lucrurile arată în felul următor. De la dumneavoastră ce mi-aș dori să știu, la această criminalitate organizată, ce fel de strategie aveți pentru traficul cu stupefiante? Cum pot să fie opriți acești traficanți? Mulțumim și acum din partea Parlamentului European. Doamna Dali. Mulțumesc. Câteva întrebări legate de priorități. Ne vorbeați de la a trece, de la a oferi servicii în ceea ce privește până la aplicarea legii, la a procesa și a produce cunoștințe. Vă întrebați doar la, vă referiți la a opera diferit sau o sintetizare a informațiilor din diferite uh, din diferite surse sau mai multă supraveghere. Apoi, prioritatea numărul 4, Europol, antemergător în inovare și cercetare. Aici mă întreb cum vă gândiți că vor arăta toate acestea cu implicarea sectorului privat, mai ales pentru guvernanța datelor care sunt colectate prin intermediul companiilor din sectorul privat. Și apoi ce e important pentru mine, strategia externă a Europol în ceea ce privește detașarea personalului în afara Uniunii Europene. E un lucru în desfășurare de câțiva ani. Ne-ați putea da niște exemple de personal care a fost deja detașat, în ce fel de misiuni au fost aceștia trimiți, ce fel de informații au fost colectate de la aceștia și m-ar interesa și tot ce ține de această colectare de informații, colectare de informații fără permisiunea unui stat terț. Ce se întâmplă? Se acționează de la caz la caz sau nu se întâmplă așa ceva? Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Dali. Acum domnul Caracopulos din Grecia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această aprofundare a colaborării între Europol și Frontex, astfel încât să fie mai bine protejate frontierele externe ale Uniunii Europene și să se poată lupta împotriva criminalității organizate, trebuie să fie salutată. Grecia, Grecia acum se confruntă din nou cu o creștere a fluxurilor migratorii dinspre Turcia. Sute de migranți ajung în fiecare fiecare zi pe insulele din Marea Egee, în estul sudului țării noastre, dar și în regiunea Evros. Ministrul de Externe și Ministrul Apărării se ocupă din nou de această problemă și situația de pe insule se acutizează. Ceea ce se întâmplă în hotspot-uri, ajung acolo tot mai mulți migranți și e un lucru care presionează foarte mult și comunitățile locale. Frontex și Europol trebuie să colaboreze astfel încât să oprească rețelele inter- internaționale de trafic cu migranți. Rolul Frontex nu poate să fie doar acela de a evalua fluxurile migratorii sau întotdeauna să ne reamintească de solidaritatea europeană. Vorbim de protecția frontierelor externe ale Uniunii. Sunt lucruri care se acutizează acum, există și traficul cu uh, arme de foc, traficul cu droguri, pornografia. Cred că noi ne dorim o Europa sigură, așa că v-aș atrage atenția asupra acordului între Europol și Turcia. Din păcate, acest acord nu a cunoscut niciun fel de evoluție ceea ce ține de Turcia. Turcia este cea care nu pune în aplicare acordul. Există foarte multe organizații criminale active în Turcia care se ocupă cu diferite lucruri, printre care și cu această contrabandă cu migranți sunt organizații criminale care activează și în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene. Președintele turc este cel care Chiar el ne amenință că va deschide din nou porțile pentru migranții care se află acum în Turcia. Ce vă propuneți să faci, faceți pe viitor astfel încât acest acord să fie pus în aplicare? Doamna Chinici are cuvântul din Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei de Bol cu care ne-am mai întâlnit în acest for. Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru că ați reamintit angajamentul grupului nostru în sprijinul Europol din punct de vedere financiar pentru a evita, sperăm, reducerea bugetului pentru această agenție, pe care nu ne-o dorim deloc, ținând seama de importanța activității pe care ea o desfășoară. Aș dori, în acest context, să mă refer la câteva întrebări mai punctuale, să spunem așa. Vorbeați mai devreme de o creștere a violenței fizice, precum și de o dezvoltare puternică a organizațiilor infracționale, care gestionează, ca să folosesc un termen oarecum neadecvat, uh, traficul de persoane uh, în scopuri de profit. În ceea ce privește criminalitatea organizată, mai întâi de toate, vă reamintesc că Europol dispune de instrumente și resurse. Întrebarea este dacă acestea sunt adecvate. Apoi vorbeați și de o posibilă nouă legislație. Considerați cumva că este nevoie nu numai de resurse suplimentare, ci și de o modificare a legislației, o întărire a acesteia în acest sens. Apoi, în ceea ce privește combaterea spălării banilor, știm că este greu de urmat fluxul banilor prin criptomonede, prin spălarea banilor, uh, Știm că infractorii au metode foarte sofisticate care fac foarte dificilă trasarea, trasabilitatea mișcării acestor resurse financiare. Vorbeați de un centru de combatere a uh, infracționalității de acest fel. În lumina a Legislația adoptată în ce privește directiva privind schimbul de informații între fiu și autoritățile de uh, aplicare a legii. În lumina, deci, a, acestui, uh, a acestei uh, legi, Europol, Europol va dispune de instrumentele necesare, după părerea doamnă, ținând seama și de faptul că EPO va intra în curând în funcțiune. Mulțumesc și acum Germa, din partea Germaniei. Yeah. Doamnelor și domnilor, stimate colegi, stimați colegi, doamna de Bole ne spunea pe bună dreptate că Europolul trebuie să devină un hub al informațiilor și cred că e un aspect foarte important. Dacă ne dorim să avem acest hub, atunci avem nevoie și de date, iar legislația în ceea ce privește protecția datelor e foarte diferită în diferitele state și Câteodată se ajunge la un fel de mutație în o protecție a datelor pentru făptuitori. Așa că eu mă întreb cum putem să ne asigurăm că datele de care e nevoie vor fi transmise mai departe. Un al doilea subiect, colegii din Irlanda ne, vo- ne vorbeau despre Brexit. În cazul Brexitului, după aceea, când Marea Britanie va deveni un stat terț, uh, aceștia vor mai pune la dispoziție datele, le vor transmite mai departe, le vor colecta astfel încât să fie ele mai departe utilizate. Al treilea subiect, ne vorbeați despre pornografia infantilă, despre darknet. Întrebarea e următoarea. Există aici diferite posibilități să se ajungă la oamenii din umbră, adică cum am putea ca noi în Uniunea Europeană, atunci când avem bănuieli, să putem închide programele de mesagerie, cum ne-am putem asigura să ne concentrăm mai bine pe dark web acum decât până acum și dacă nu dacă lucrurile nu pot să se transforme așa, pe ce ar trebui să ne axăm mai mult acum? Apoi spălarea de bani. În Bundestagul german ne-am, ne am propus o inversare a sarcinii probei, să putem să confiscăm averile care au fost obținute ilegal. Cei care le-au trebuie să trebuie să poată să dovedească de unde au acele sume de bani. Așa că, după părerea dumneavoastră, în cadrul Europol, ce s-ar putea face cu aceste fin- tranzacții financiare ilegale? Cum ar putea să fie ele împiedicate? Mulțumim, doamna Pura din Finlanda. Pura, am pronunțat bine? Da. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte și vă mulțumesc doamnă de Bol pentru prezentarea făcută. Intervenția mea e asemănătoare cu a delegaților care au luat deja cuvântul, adică tot în legătură cu bugetul Europol. Așa cum știm, există multe subiecte presante, probleme presante, cum ar fi fluxurile migratorii, terorismul, infracționalitatea cibernetică și așa mai departe. În același timp, Europolul este cel care trebuie să se ocupe acum de sarcini noi care au de-a face cu trafic traficul de persoane, criminalitate pe internet și așa mai departe. Foarte multe dintre aceste probleme nu s-au rezolvat, ci se acutizează, totul devine mai dificil, mai extins, așa că întrebarea mea e una simplă și are legătură cu toate acestea. Cu toții suntem de acord că Europolul trebuie să fie consolidat, trebuie să existe un nivel adecvat, un nivel crescut de resurse eu aș dori să știu dacă există o amenințare reală ca această instituție importantă să primească tot mai multe sarcini, însă nu suficiente resurse astfel încât să și abordeze sarcinile primite. Cum faceți o prioritizare între sarcini? Mulțumesc! Doamna Kinko din Parlamentul European Uh, thank you very much. I... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Voi vorbi în limba olandeză. Anul trecut, colegul meu de partid s-a ocupat de raportul privind terorismul și a spus foarte clar care sunt aceste probleme. Într-una dintre recomandări se spunea că Europolul trebuie să fie hubul schimburilor de informații detalii despre rutele de întoarcere, radicalizare, contacte cu criminalitatea organizată, întâlniri cu persoane bănuite. Mă întreb ce s-a schimbat aici. Există evoluții, care sunt problemele, și cum am putea să ne asigurăm că există o plus valoare prin intermediul Europolului. Există aceste probleme cu, statele, cu datele și acum vorbitoarea continuă în limba engleză. Uh, Mă gândesc la securitate și la respectarea drepturilor. Dacă citim acest raport legat de terorism, e nevoie de îmbunătățiri și aici, dar și când ne, ne gândim și la alte tipuri de infracțiuni, cum ar fi abuzul asupra copilor online, lipsa de inovare azi, astfel încât să putem să îi găsim pe cei care se ascund în spatele mesajelor criptate și rămân uh, anonim pe internet. Din perspectiva dumneavoastră aș dori să știu mai multe și colegile mele vorbeau despre resurse. Cum arată această situație pentru dumneavoastră? Cum poate fi Europolul mai bine sprijinit astfel încât să facă față problemelor existente? mai ales dacă vorbim și despre reducerile de personal. Și apoi aș dori să știu cum arată echilibrul de gen în Europol, care sunt femeile în poziții importante în Europol, pentru că diversitatea e și ea importantă, astfel încât să avem o imagine completă asupra situației. Mulțumim! Acum domnul Mirian Tus din Cipru. Vă mulțumesc, domnule președinte aș avea și eu o întrebare. Ați analizat deja utilizarea criptomonedelor în Uniunea Europeană, cât de utilizate sunt acestea, ce fel de activități se află în spate, sunt activități de natură ilegală, și dacă au organizațiile teroriste criptomonede. Aș dori să știu dacă aveți asemenea informații și dacă e nevoie să se facă ceva din perspectivă legislativă, astfel încât să abordăm acest nou tip de monede sau dacă ar trebui să fie interzise noile monede. Domnul Pigmont din Belgia. Doamna, doamna Pigmont din Belgia. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să salut existența acestui grup parlamentar mixt. Cred că e foarte important și cred că discuțiile ne ajută foarte mult mai ales când vorbim de o agenție atât de importantă cum e Europolul. Le urez bun venit tuturor colegilor din statele membre. Am două întrebări pentru doamna de bole. În primul rând, strategia externă a Europol și faptul că Europol poate să încheie acordul de cooperare cu state terțe strategice operaționale. Câteodată e greu să cunoaștem foarte bine conținutul și scopul unor asemenea acorduri. Există și regimuri autoritare în anumite state terțe, așa că aș dori să știu care sunt măsurile de control existente și la care se apelează când se pun în aplicare asemenea acorduri, astfel încât să putem evalua și studia impactul acordurilor asupra drepturilor omului. Ne puteți spune câte ceva despre negocierile în curs acum comun cu statele MENA. Și apoi colaborarea cu Frontex-ul. Există un acord de colaborare cu Frontex de anul trecut și aș dori să știu care e obiectivul acestei colaborări. Dacă doriți, vă pot, vă pot transmite și în scris această întrebare legată de acordul de cooperare. Vă mulțumim, doamnă Brickmont. Acum tocmai am primit o solicitare suplimentară de intervenție, după care vom finaliza această rundă de întrebări. Vom termina cu Grecia, domnul Dracusis. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi oferiți posibilitatea să iau cuvântul. Două puncte aș avea de menționat. Pe de-o parte, această consolidare bugetară. E nevoie de Sprijin financiar pentru activitățile Europol, un lucru pe care, bineînțeles, și noi l-am sprijinit. Apoi s-a discutat și despre migranți. Colegii mei spuneau că, din nou, a crescut numărul de migranți, un lucru care a fost menționat și la Consiliu. Astăzi, la New York, are loc conferința pentru mediu, sub conducerea ONU. Europolul mai are o sarcină și anume să urmărească crimele de mediu. Aș dori să știu dacă s-a spus deja ceva în acest sens, dacă da, bine, dar dacă nu, aș dori să ne spuneți ce fel de strategie are Europolul pentru această infracționalitate de mediu și cum poate să fie mai bine combătută. Schimbările climatice sunt deja aici, este foarte clar și atunci e important că e nevoie de combaterea acestui tip de infracționalitate. E un lucru pe care putem deja să-l resimțim în toate statele din Uniunea Europeană și în afara ei. Președintele, am avut deja peste 20 de întrebări, toată lumea s-a încadrat în timp, apreciez acest fapt și vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră că ați reușit să vă încadrați în timp. Mai avem 15 minute la dispoziție. Doamnă de Bole, Sper că veți putea să vă încadrați cu răspunsurile dumneavoastră. Vă rog să încercați să răspundeți la toate întrebările care v-au fost adresate. Aveți cuvântul pentru următoarele 15 minute. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește bugetul, vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Toate întrebările au fost foarte interesante. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc și pentru interesul acordat activității noastre la Europol. Voi încerca să grupez uh, întrebările acolo unde acest lucru e posibil și o să vă răspund uh, grupat la întrebări. Mai întâi în ce privește întrebările privitoare la buget. Așa este, propunerea de buget pentru 2020 publicată în mai de către Comisie a fost sub așteptări, minus 3, 30 de miliarde de uh, milioane de euro și minus 52 de persoane față de propunerea Consiliului nostru de administrație. Mulțumim în orice caz Parlamentului European pentru sprijin și ajutor. Îngrijorarea noastră aici este că Uniunea Europeană a făcut eforturi atât de mari împreună cu statele membre pentru ca uh, securitatea externă să se îmbunătățească. Ori acum suntem îngrijorați de amenințările la adresa securității interne și considerăm că trebuie să existe un echilibru între dimensiunile internă și externă ale securității Uniunii Europene, astfel încât securitatea noastră internă să nu devină veliga slabă în uh, nivelul de securitate uh, garantat. În ceea ce facem și ce vom face, ținând seama de buget până la urmă, dacă nu vor fi respectate propunerile uh, Consiliului nostru de administrație pentru buget, atunci va trebui să reprioritizăm în linie cu acele priorități menționate de noi în document și în baza deciziilor care uh, se iau pe marginea strategiei Europol 2020+. M-ați întrebat care ar fi impactul în ceea ce privește desfășurarea, trimiterea de ofițeri către hotspoturi pentru combaterea traficului cu persoane, cu migranți, mai ales pentru a evita deplasările secundare, va trebui să ne concentrăm eforturile pentru a combate criminalitatea gravă și organizată, pentru că vedem că sunt probleme la nivelul Uniunii Europene pe care nu le-am mai văzut niciodată. A crescut traficul cu droguri, a crescut violența, răspunsul din punctul de vedere uh, al Uniunii Europene va fi afectat prin tăierile bugetare, fiindcă vom fi nevoiți să reconcentrăm uh, uh, țintele noastre doar în acele ținte cele mai importante cu adevărat. Deci va trebui să vedem, să facem o triere, ce cazuri, în ce cazuri venim cu sprijin și în ce nu. Avem uh, buget dedicat pentru sprijinul acordat uh, unui număr de ținte de valoare foarte mare, circa 45-50 și doar acestea vor putea să beneficieze de sprijinul Europol. Apoi, combaterea infracțiunilor de mediu. Pentru Europol e un domeniu foarte important. Suntem deja implicați în proiectele Impact. Avem deja un proiect analitic la nivelul Europol pentru combaterea infracțiunilor de mediu. Depindem de schimbul de informații cu statele membre în acest context, dar și această activitate riscă să fie afectată dacă scade sprijinul bugetar. În ce privește investițiile în informatică, de exemplu pentru combaterea infracțiunilor online, trebuie să ne actualizăm sistemul existent, el se numește IRMA, trebuie să trecem către un sistem mai adaptabil pe care să-l putem folosi și în diferite state membre, în diferite unități uh, uh, IRU, pentru asta va fi nevoie de foarte mulți bani. Dacă nu vom primi banii aceștia de la nivelul european, nu o să putem să ne actualizăm uh, noi sistemul și fiecare stat membru va trebui să plătească de unul singur pentru actualizarea propriului sistem, ceea ce este costisitor și este, este complicat și mai târziu pentru buna cooperare, pentru posibilitatea de a se realiza comunicarea între aceste unități. Iru. Apoi, sprijinul dumneavoastră este foarte important și pentru inovare și cercetare. De ce avem strategia aceasta, prioritatea aceasta strategică pe locul 4? inovarea și cercetarea, din cauza faptului că există o cerere clară din partea statelor membre din Uniunea Europeană. Toată lumea se confruntă cu nevoia de a reduce resursele. Prin urmare, comunitatea europeană este angajată să elaboreze soluții inovatoare pentru Uh, problemele cu care se confruntă poliția. Avem un proiect în care analizăm diferitele etape, diferiții pași care se întreprind la nivelul statelor membre și facem o evaluare a ce ar trebui să facem noi la nivel european. Desigur că pentru asta e nevoie de buget. Scopul fiind de a crea soluții polițienești la nivel european pentru toate statele membre, pentru acelea care au și pentru cele care nu au mijloace. Apoi, problema ofițerilor trimiși în Cipru, delegații în Cipru. Mandatul european este foarte clar. Noi nu suntem un FBI european. Ca atare nu putem executa sau nu putem întreprinde măsuri de natură executivă. Întotdeauna ne bazăm pe mandatul nostru. Mandatul Europol este acela de a face legătura între informații, de a fi un hub informativ în domeniul penal. și de a urmări problemele legate de criminalitatea gravă și organizată, potrivit dispozițiilor din anexele 1 și 2 la regulament. Asta facem noi. Atunci când identificăm o problemă care este în conformitate cu regulamentul care ne guvernează, atunci asistăm statul membru în ce privește prelucrarea datelor. Deci, statul membru este acela ce stabilește unde trebuie să-l ajute Europol. La verificările la trecerea de frontieră, ă, nu putem decât să mm, eventual să prelucrăm date, să oferim investigatorilor uh, idei noi și așa mai departe, dar puterea de acțiune, puterea executivă se află la statele membre. Europol nu poate fi el proprietarul informațiilor, nici măcar atât. În cazul Ciprului am avut o problemă pentru că din cauza programelor noastre de prioritizare n-am putut veni în sprijinul autorităților cipriote atât cât ne-am fi dorit, din cauza faptului că un criteriu este numărul de locuitori. Și atunci am schimbat criteriul pentru că ne-am dat seama de dificultățile cu care se confruntă autoritățile de aplicare a legii din Cipru și acum putem să venim în sprijinul autorităților cipriote mai mult și mai bine decât la început. Dar totul depinde tot de autoritățile cipriote. Ele trebuie să introducă în sistem cazurile și împreună cu biroul de legătură de la Haga să putem face o evaluare a posibilităților noastre de a susține autoritățile cipriote în diferite cazuri. Ne concentrăm pe traficul de persoane, asta face parte din mandatul nostru, și ne concentrăm pe grupările de criminalitate organizată. Cât privește coordonarea și cooperarea cu Frontex, și acestea se, poate, și acestea se pot analiza. Și au fost foarte bune până în prezent. Cât privește regiunea de care vorbeați din Grecia, n-am trimis ofițeri, dar am trimis, am trimis analiști care s-au ocupat de sprijinul acordat autorităților în materie de prelucrarea datelor pentru gestionarea frontierelor. Cât privește facilitatea și acordul între Turcia și Europol, avem un aranjament de lucru de natură strategică cu Turcia. Există un ofițer de legătură din Turcia la sediul nostru Europol, dar N-am putut până acum să facem schimb de date operative cu Turcia pentru că nu avem un acord operativ cu această țară. Prin urmare, Comisia Europeană este în curs de a negocia acorduri operative cu Turcia și aici se cuprinde și posibilitatea de a face schimb de date cu caracter personal. În negocieri, Există și o echipă din partea Parlamentului European care se, care se ocupă de uh, aceste negocieri. Sunt lucrări în curs. Cât privește strategia noastră externă, respectiv uh, securitatea externă și cooperarea cu țările terțe. Cooperarea cu țările terțe este foarte importantă. Dacă analizăm, de exemplu, criminalitatea gravă și organizată, 65% din șefii grupărilor de criminalitate gravă și organizată sunt cetățeni europeni, ceea ce înseamnă că ceilalți nu sunt din Uniunea Europeană. Nu vă putem oferi o imagine de ansamblu a informațiilor dacă nu avem informații și de la celelalte 35%. Tocmai de aceea avem aceste acorduri operative. Când vorbim despre droguri, de exemplu, avem un acord operativ cu Columbia, un, un acord strategic și unul operativ, ceea ce ne permite să facem schimb de date cu autoritățile columbiene. Și astfel putem colabora cel puțin Uh, cu Columbia uh, pe marginea diferitelor cazuri. Apoi, în ce privește traficul de migranți prin uh, Balcanii de Vest. Avem acorduri cu toate țările din Balcanii de Vest, dar încă nu avem un nivel adecvat de schimb de informații cu țările din, aceste, din această regiune, care este foarte importantă pentru noi și cu care trebuie să avem o colaborare cât mai strânsă. Cât privește Brexit, am discutat despre toate scenariile posibile legate de Brexit cu Consiliul de Administrație, căruia am cerut orientări. Am prezentat uh, Consiliul de Administrație de mai multe ori diferitele scenarii și măsurile întreprinse de Europol în ceea ce privește Brexit. Avem așadar scenarii diferite pentru fiecare posibilitate în parte, pentru fiecare decizie politică care s-ar putea lua. Îmi cer scuze că nu v-am oferit un răspuns la întrebarea la, la solicitarea de a mă deplasa în Irlanda și de a vorbi cu par, cu, în fața Parlamentului irlandez. Vă analiza această posibilitate, dar de fiecare dată când doriți puteți să vă adresați ofițerului nostru de la Bruxelles, ofițerului de legătură, pentru a face legătura cu noi. De asemenea, trebuie să ținem legătura strânsă cu Task Force-ul 50, de la nivelul Uniunii Europene pentru a monitoriza uh, discuțiile privitoare la Brexit. Cât privește colectarea de informații la nivelul Uniunii Europene, e un lucru foarte important. M-am străduit anul trecut să mă deplasez în toate statele membre și de a ridica problema în discuție cu toți partenerii relevanți pentru a se efectua o analiză aprofundată a schimbului de informații pe care aceste state membre le au cu Europol. Știm că și pentru viitor, în combaterea infracționalității grave și organizată, dar mai ales a traficului de migranți, a conținutului terorist online și așa mai departe, va trebui să folosim o serie întreagă, o gamă întreagă de abordări, să adunăm la oaltă anchetatorii, să facem schimb de informații în anchetele respective pentru ca nouă să ne ajungă la Europol uh, informațiile corecte și asta să ne permită să putem uh, aborda și combate grupările de criminalitate organizată în mod adecvat. Apoi, cât privește cercetarea și dezvoltarea. Totul este foarte scump, resursele sunt limitate. Așadar, a trebuit să încercăm să grupăm ceea ce se putea grupa. Noi suntem din ce în ce mai mult o platformă uh, unde agențiile se pot găsi una pe cealaltă, unde putem să facem legătura cu diferite țări, avem, uh, oferim posibilitatea de a se face legătura cu diferitele state membre și între ele pentru a se identifica amenințările la adresa securității. Vrem să fim inovatori și să găsim soluții inovatoare pentru comunitatea de aplicare a legii în întreaga Uniune Europeană. Cât privește cooperarea cu Frontex, este foarte importantă. Avem ambele cadre legislative, avem schimburi de informații între cele două agenții, Europol și Frontex. Anul trecut am avut o reuniune comună a Consiliilor de Administrație ale celor două agenții pentru a discuta despre cele mai importante aspecte ale viitoarei noastre cooperări. Sunt aspecte în evoluție, cele legate de această cooperare dintre Frontex și Europol, dar directorul executiv al Frontex și eu însă suntem angajați să cooperăm și ne străduim să nu dublăm operațiunile acolo unde acest lucru este posibil. Cât privește protecția datelor și regulile în materie de protecția datelor. Există într-adevăr diferențe între statele membre din acest punct de vedere la nivelul Uniunii Europene. Trebuie să lucrăm cu ce ne oferă nouă cadrul legislativ. Avem un ofițer de protecție a datelor cu o echipă de circa 50 de persoane care face o evaluare zilnică a modului în care lucrăm, cu datele pe care le primim, cu felul în care, a modul în care le prelucrăm, pentru a ne asigura că putem în felul acesta sluji statelor membre cât mai corect. Putem însă, de asemenea, să suntem deschiși la o dezbatere aprofundată cu privire la um, datele cu caracter personal. Putem avea în vedere chiar uh, noul cadru legislativ pentru Eurojust, care este mai adaptat uh, peisajului de securitate în evoluție al Uniunii Europene, chiar decât uh, regulamentele care stau la baza Europol și Frontex. Cât privește prioritizarea agenției noastre prioritizăm zilnic în ce privește criminalitatea organizată. Aceasta este o policrimă. Sunt uh, infractori care lucrează zilnic. Serviciile infracționale devin un model de afaceri și am asistat la o creștere uriașă a importului de droguri în Uniunea Europeană. Am văzut că în Uniunea Europeană sunt adevărate centre pentru drogurile sintetice care sunt apoi exportate către alte țări. Multe activități infracționale ale acestor grupări devin extrem de complexe și necesită expertiză tehnică. Și vedem că cererea și nevoia statelor membre de a se implica mai mult în combaterea acestui tip de infracționalitate este în creștere. Tocmai de aceea creăm un centru de resort la nivelul Europol pentru a putea să urmărim cu mai multă atenție banii, pentru că deocamdată nu dispunem de expertiza cu adevărat necesară nici la nivel european, nici la nivel național. Prin urmare, va trebui să ne întărim eforturile în acest sens. Cifrele arată că doar 2,1% din veniturile confiscate și doar 1,1% de fapt, numai 1,1% din venituri sunt confiscate, o cifră mult prea scăzută care riscă să destabilizeze economia noastră. Aș propune ca, în cazul în care mai aveți întrebări, să mi le trimiteți direct și vă vom răspunde sub formă scrisă de asemenea, aș vrea să vă invit să vizitați Europol pentru a purta o discuție mai aprofundată. Mulțumesc foarte mult, doamnă de Ați făcut tot ce ați putut și nu e nicio minun, nu e nicio surpriză, surpriză ținând seama de cât de important e acest subiect al analizei și controlului Europol, adică într-un fel uh, chiar a dumneavoastră. E evident că de aceea atât de mult interes din partea celor din sală. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru întrebările pertinente care au fost adresate în cursul acestei reuniuni și vă propun acum, fără să mai întârziem, pentru că oricum suntem deja în întârziere cu vreo 5 minute, față de programul nostru inițial, să trecem fără deci întârziere, fără întrerupere, fără pauză la următorul punct de pe ordinea de zi. Oricum o să luăm o pauză la 4 și un sfert, însă mai avem ceva timp pentru a trece acum la următorii vorbitori. Domnul Andrei Lința, președintele uh, Consiliului de Administrație Europol și doamna uh, Oana Flora, care este fosta copreședintă a grupului nostru și președinta delegației Parlamentului Român și are rol de observator în cadrul grupului. Uh, Încercăm să pregătesc cât mai bine următorul punct, reamintindu-vă că e vorba de un organism care adoptă programul de lucru anual al Europol, cât și bugetul anual. Consiliul de Administrație adoptă de asemenea programul consolidat referitor la activitățile Europol în temeiul articolului 14, aliniatul 4 din regulamentul privind Consiliul de Administrație din regulamentul european, îmi cer scuze, Consiliul de Administrație poate invita orice persoană cărei părere poate fi relevantă pentru discuție. Iată de ce îi avem astăzi alături de noi pe domnul Lință și pe doamna Florea. La ultima întâlnire din februarie nu s-a luat nicio decizie uh, în ceea ce privește reprezentanții grupului mixt de control parlamentar care să participe la întâlnirile Consiliului de Administrație Europol în calitate de observatori. Iată de ce cei doi copreședinții, îmi scuze, au participat la întâlniri. Doamna Florea a participat la întâlnirea Consiliului de Administrație în luna mai acestui an. Dumnea ei a transmis un raport înscris în vederea acestei întâlniri, raport pe care îl va prezenta în timpul acestei întâlniri. Vă urăm un bun venit călduros. Aveți acum cuvântul. Ar trebui să ne cadrăm pe ansamblu în 45 de minute. Și sperăm că și o parte din membrii prezenți în sală să participe la discuție. Aveți cuvântul, domnuliță înainte, doamna Florea. Aș zice 10 minute pentru fiecare, maxim, după care să avem uh, o rundă de întrebări și răspunsuri. Fiecare persoană să aibă două minute la întrebări pentru a adresa întrebări. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai uh, grupului mix de control parlamentar, cât și stimați copreședinți, domnule Lopez și domnule Talvite, după cum uh, mi-ați cerut, am să fiu succint și am să prezint principalele funcții ale Europol și principalele sale activități desfășurate de la ultima întâlnire din februarie 2019. Prezentarea mea, după cum mi s-a cerut, va fi foarte succintă. Aștept cu mare interes discuția referitor, referitor la rolul actual și viitor al Consiliului de Administrație dați voi să încep, fără întârzieri, spunându-vă că acest organism este principalul instrument al Uniunii, reprezintă principalii actori uh, implicați, actorii Europol. Consiliul de Administrație este principalul instrument de guvernanță al agenției, deoarece este format din autoritățile uh, pentru aplicarea legii și autoritățile competente din statele membre. Și am să revin la asta pe parcurs, având în vedere că e de la prima întâlnire de pe 1 octombrie 1998, cadrul juridic al Europol a evoluat în mod considerabil. Încă de la acea vreme, Consiliul de Administrație a jucat un rol în ceea ce privește îndrumarea și supravegherea agenției în această zi, în ziua de astăzi, practic, funcțiile de control sunt incluse în catalog, în, mai ales la articolul 11 din regulamentul Europol. Consiliul de Administrație adoptă programul multianual, despre care s-a vorbit pe îndelete mai uh, devreme, cât și bugetul Europol. În acest fel, Consiliul de Administrație nu doar stabilește direcția strategică a agenției, ci și uh, stabilește direcția activităților operaționale ale Europol. În plus, Consiliul de Administrație exercită de asemenea funcția de răspundere în desemnarea angajaților cât și directorului executiv. Îl însoțește de asemenea pe directorul executiv și stabilește o, un directorat, o capacitate de audit intern. Toate acestea reprezintă funcțiile legate de gestionare. Adoptăm de asemenea raportul anual de consolidat de activitate al agenției. În plus, Consiliul de Administrație are de asemenea o funcție de reglementare care se ocupă de orice funcție ce ar, lega, ce ar ține de Europol și executarea mandatului acesteia. De pildă, Consiliul de Administrație a adoptat drepturile și obligațiile funcționarilor de legătură care sunt detașați la Haga. Uh, regulile în ceea ce privește personalul Europol, în ce privește desemnarea și demiterea directorului executiv și directorilor adjuncți, strategia antifraudă, reguli referitoare la gestionarea conflictului de interese în ce privește membrii Europol, cât și norme referitoare la noul concept integrat de gestionare a datelor. În exercițiul funcțiilor sale, Consiliul de Administrație, de asemenea, supraveghează felul în care sunt puse în aplicare regulamentele Europol, cum um, acest regulament aferent Europol reflectă nevoile statelor membre. Decizia din 2016 care privește punerea în aplicare a deciziei cu numărul 1049 din 2001, așa numită decizie privind transparență, definește posibilitatea de acces public la documentele Europol stabilind un echilibru între protecția datelor și confidențialitatea operațională pe de-o parte și uh, răspunderea și transparența pe de altă parte. Vă puteți întreba oare cum funcționează Consiliul de Administrație? Președintele organizează întâlnirile Consiliului de Administrație, de pildă săptămâna viitoare, pe 4 uh, octombrie, voi prezida ședința cu numărul 112. Avem obligația de a organiza două ședințe ordinare pe an. De altfel, ne întâlnim de patru ori pe an în cadrul Consiliului de Administrație, lucru care arată, cred eu, dacă mai era nevoie, volumul de muncă. Avem două grupuri de lucru în ceea ce privește informația, gestionarea informației și aspectele uh, conexe. În exercitarea funcțiilor sale de decizie, Consiliul de Administrație se bazează de asemenea pe alte organisme care îi sprijină funcționarea. Prin... Important este să se asigure bună cooperare prin intermediul Europol, prin Com Comisia pentru Securitate răspunzătoare pentru protejarea standardelor de confidențialitate care se aplică la Europol. Având în vedere că se, abor, se abordează subiecte de natură foarte diferite. Acest lucru se reflectă și în ordinea de zi a Consiliului de Administrație. Elementul central reprezintă membrii. Există un membru și un membru alternativ din fiecare stat membru și al Comisiei. După cum arată de altfel istoria și propria noastră experiență de astăzi, competențele de gestiune și operaționale ale membrilor Consiliului de Administrație, cât și în ce privește angajamentul față de agenție, sunt criterii absolut necesare pentru ca Europol să fie un adevărat exemplu atât în Europa cât și la nivel global. În plus, Consiliul de Administrație reprezintă o punctă de legătură între Europol și autoritățile naționale, fie că e vorba de cele la nivel național sau uh, orice alt nivel. Abordarea comună influențează și mecanismul de luare a deciziilor. Grație unei uh, proceduri bazate pe consens, Consiliul de Administrație a decizii doar prin unanimitate. Până acum, discuțiile la Consiliul de Administrație nu s-au lovit de niciun obstacol imposibil de depășit. Indiferent de divergențele culturale care ar putea exista, Consiliul de Administrație a funcționat întotdeauna ca un organism unitar, deoarece obiectivul clar al Europol este acela de a combate delictele și terorismul la nivel transfrontalier. Toate acestea ar fi imposibile fără profesionalismul personalului agenției. Acum, dați-mi voie să spun câteva cuvinte privind rolul Consiliului de Administrație în contextul general al Uniunii. Facem parte dintr-o structură complexă de guvernanță a Parlamentului European, Consiliul, uh, au o influență directă asupra activității agenției noastre, pe lângă comitet, grupul mix de control parlamentar, cât și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. De la intrarea în vigoare a regulamentului Europol, Consiliul de Administrație se concentrează asupra funcțiilor de control, de stabilirea priorităților pe care le împarte cu toți acești, acești actori. În plus, Parlamentul European și Consiliul joacă un rol cheie în ceea ce privește alocările bugetare pentru Europol. Bugetul agenției depinde clar de rezultatul negocierii între cele două instituții. Având în vedere mandatul său specific, Consiliul de Administrație reprezintă o entitate specifică Europol. Consiliul de Administrație oferă sprijin când vine vorba de planificarea activităților viitoare ale Europol, adaptându-le la interesele statelor membre pot să vă spun că implicarea Consiliului de Administrație în proiecte de anvergură europeană, încă de la fazele incipiente la acestor proiecte, permite o armonizare mai bună a obiectivelor. Programul european de interoperabilitate poate fi considerat un exemplu elogvent, având în vedere că Consiliul de Administrație urmărește de aproape cum este pus în aplicare acest proiect atât pentru Europol cât și pentru statele membre printre toți actorii implicați, printre care grupul mix de control parlamentar care stabilește o legătură suplimentară între Europol și statele membre. Grupul mix este un partener fundamental pentru Europol. În temeiul articolului 14 aliniatul 4 al regulamentului uh, Europol, în numele Consiliului de Administrație, am avut plăcerea să invit reprezentantul grupului mixt uh, la ultima noastră întâlnire organizată la București, în calitate de observator. Am salutat-o pe doamna Florea. Dumnea ei a participat în mod activ la discuțiile referitor la toate punctele importante de pe ordinea de zi. Aș vrea să-i mulțumesc în numele Consiliului de Administrație doamnei Florea pentru contribuțiile dumnea ei pertinente la discuție. Rezultatul întâlnirii Consiliului de Administrație din mai scoate în evidență funcțiile ample și variate pe care le uh, realizează Consiliul nostru. S-a adoptat uh, programul de activitate pentru anul 2018, anul trecut, care a fost transmis grupului de mix de control parlamentar și instituțiilor relevante dincolo de cele prevăzute la articolul 11 al regulamentului, Consiliul de Administrație va stabili introducerea unor structuri interne, va organiza reorganizările la nivelul organizației în vederea adaptării la strategia 2020 plus, inclusiv uh, Centrul de Investigații Penale în ceea ce privește delictele financiare. În ce privește posibile viitoare decizii în uh, domeniu, Consiliul de Administrație a discutat și despre chestiunile financiare, printre care perspectivele sumbre pentru bugetul Europol pentru anul 2020 cât și perspectiva financiară pentru intervalul 2021-2027. Săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire la Haga, unde uh, vom uh, continua să analizăm acest subiect din uh, diferite puncte de vedere. Înainte de a conchide, aș vrea să vă spun că de la intrarea în vigoare a regulamentului Europol, toate rezumatele întâlnirilor Consiliului de Administrație au fost publicate pe pagina de internet a Europol, practicul care se alinează la principiul transparenței de care vorbeam mai devreme, fără a duce atingere obligațiilor Europol în ceea ce privește confidențialitatea și discreția în anumite materii. Aș vrea să fac câteva observații referitoare la viitor. Planul multianual pe care îl vom adopta până la sfârșitul lunii octombrie acestui an, ne va marca practic activitatea pentru următorii trei ani până în 2022. În timpul ședinței anterioare, după cum ați discutat deja cu directorul executiv, Importanța unui asemenea document este salutată de Consiliul de Administrație deoarece urmărește aproape, să răspundă nevoilor statelor membre, urmărind să aducă valoare adăugată în activitatea de zi cu zi a celor care anchetează delictele transfrontaliere. Analizăm prioritățile strategice care stau la baza activității Europol. După cum arată statisticile, statele membre se bazează tot mai mult pe serviciile și produsele Europol, lucru care va fi tot mai frecvent în anii următori, deoarece agențiile uh, de aplicare a legii și de poliție din statele membre vor avea nevoie de tot mai mult sprijin din partea Europol pentru a face față noilor provocări, precum tehnologia 5G, posibilități avansate de decriptare, ca să nu mai vorbim de toate provocările pe care le pune Big Data. Membru suplean din Finlanda și președintele referitor la chestiuni uh, ce țin de guvernanța corporativă vor discuta mâine, vă vor prezenta cum se poate folosi uh, și se profita cel mai bine de pe baza de date a Europol. Salut inițiativa dumneavoastră de a încuraja și îmbunătăți sinergiile dintre Europol și alte agenții din domeniul JAI. Europol va face, va face tot ce stă în putință pentru a atinge obiectivele strategice stabilite colaborând cu celelalte agenții și organisme din domeniul JAI. Aici intră de asemenea viitorul uh, birou al procurorului european. Fiind spuse toate acestea, domnule președinte, îmi închei intervenția, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu mare interes întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule Lință. Am să dau acum cuvântul doamnei Florea pentru a ne povesti despre întâlnirea la care a participat. Maxim 10 minute, vă rog. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, e o plăcere să mă aflu aici. Nu voi citi raportul meu, îl veți primi, ci voi face câteva comentarii. Vă rog să-mi permiteți să încep prin a-i mulțumi domnului Andrei Lință că m-a invitat în funcția mea de co-președinte al grupului mixt să particip la aceasta a, a reuniune a, a, cu numărul 112 a Consiliului. Permiteți-mi să salut faptul că există acum această colaborare consolidată pe care, a pe care o avem din 2017 cu Consiliul de Administrație al, Euro al Europol. De la început aș dori să spun că în acest an Consiliul de Administrație a extins numărul de puncte de pe ordinea de zi la care membrii grupului mix pot să participe. Au arătat astfel că au încredere în noi și că vor să existe această colaborare crescută între cele două organizații în ultimele luni. Sarcina mea a fost să mă ocup de a crea o legătură puternică între agenție și grupul nostru, să fac o raportare nu doar pe subiectele principale, ci și în ceea ce privește observațiile și îngrijorările care sunt uh, rostite de membrii Consiliului de Administrație la reuniunile sale, de exemplu la buget. În raportul meu din luna iulie veți găsi și un rezumat al discuțiilor pe care le-am avut cu directorul executiv Europol, cu președintele, cu membrii Consiliului de Administrație și discuții pe care le-am avut cu reprezentanții Comisiei Europene. Sunt convinsă că multe dintre aceste subiecte vor fi discutate și la această reuniune de acum, pentru că sunt deosebit de importante pentru evoluțiile viitoare ale agenției. În acest context plin de provocări de securitate, accentuez faptul că e important să menținem canalele de comunicare deschise pe durata întregului an și nu doar la reuniunile noastre bianuale. Așa că salut această deschidere pe care o au reprezentanții Europol și mai ales directorul executiv, doamna Catherine de Pol, și care ne răspund la toate întrebările și toate solicitările. În intervențiile mele am subliniat faptul că e foarte important pentru grupul mic să primească la timp toate informațiile necesare, astfel încât să poată să își pună în aplicare aplicare controlul parlamentar. Am fost foarte atentă și la instrumentele de bază ale grupului mix și cum intervin acestea în uh, exercitarea funcțiilor și și la întrebările scrise. Apoi am vrut să vedem care sunt posibilitățile de a utiliza și mai bine aceste instrumente. Doamna de Bol ne-a prezentat principalele propuneri de schimbare organizațională conform strategiei 2020 plus a Europolului, astfel încât să ne putem adopta noiul, noului mediu economic, va fi nevoie de o centralizare în Europol a funcțiilor într-o singură unitate financiară care urmează să fie stabilită și va face parte din Direcția pentru Capacități. Europolul va încerca să răspundă repede la solicitările statelor membre în domeniul infracțiunilor financiare și economice și va fi stabilit un nou centru în acest sens. Sunt convinsă că reprezentanții Europol vă pot oferi mai multe detalii legate de acest aceste, de acest nou centru pentru infracțiuni financiare și economice. A fost adoptat și raportul consolidat de activitate pentru 2018, un document care a fost transmis spre consultare în grupul mix la începutul acestui an. Cât despre relațiile externe, doamna Catrin de Bol ne-a oferit o privire de ansamblu, ne spunea care sunt obiectivele urmărite în noua strategie externă a Europolului. E un document care acum urmează să fie uh, discutat și urmează să fie finalizat anul viitor. În ultima parte a reuniunii am discutat despre perspectivele bugetare Europol pentru următorii ani și consecințele pe termen lung pentru, agențiile, pentru activitățile agenției. Programul din anul 2018 ne arăta că constrângerile bugetare au dus la faptul că anumite proiecte importante nu au mai fost prioritizate. Faptul că s-a întâmplat așa a dus la preocupări între membrii Consiliului de Administrație și, într-adevăr, dacă examinăm conținutul, avem motive să fim îngrijorați. Lipsa de investiții în tehnologie și în capacitățile criminalistice vor duce ca pe termen lung agenția să nu poată face față unui mediu în schimbare, mai ales pentru inovare și active digitale. Și mai mult, agenții contractuali ar putea să fie mai puțini în viitor, astfel încât agenția nu va putea să ofere sprijin de cooperare statelor membre, la același nivel ca până acum. Și apoi, domnul Linț a fost invitat să spună care e poziția Consiliului de Administrație pe perspectiva bugetară, prin intermediul unei scrisori care a, a fost transmisă înainte de Consiliul din uh, iunie 2019. Această scrisoare a fost transmisă, trans, transmisă președintelui Tajani și ministrului de interne Carmen Dan în iunie 2019 și apoi transmisă și copreședinților grupului mixt. Discuțiile care au avut loc la această reuniune a Consiliului de Administrație au arătat care sunt aspectele importante din viitorul muncii în Europol. Trebuie să continuăm munca noastră, trebuie să putem să depășim provocările cu care avem de-a face acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Floria pentru raportul făcut și pentru că ne-ați prezentat la un grupul mixt și la acea reuniune a Consiliului de Administrație. Stimați colegi, există întrebări? Nu? Atunci țin să vă mulțumesc foarte mult, le mulțumesc ambilor vorbitori pentru intervenții, domnule Lință, doamnă Florea. Îi mulțumim doamnei Florea că a fost copreședinte pentru acest raport detaliat pe care ni l-a oferit de la reuniunea Consiliului de Administrație. Acum vom lua o pauză, o pauză de cafea și vă rog să reveniți în sală la 16.45. Mulțumesc!